Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la procedura di voto. Stimați colegi, începem votul în legătură cu impactul crizei financiare. Raportorul Lizec. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 17 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24-25 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 29 pentru, mă scuzați, spune președinte, 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 27. Voturi pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar, deci verificăm electronic pentru 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 contra 10. Maura a votat pentru. Bun. Deci 19 ă, voturi pentru. Se adoptă. 28 pentru. Deci 28 cade. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 40-41 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 42 pentru. Nu, 40-41 verificăm electronic. S-a închis votul. Bun. 20 împotrivă, 5 pentru, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Bun. Nu ați ridicat mâna, vă rog, verificăm 42. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru. Nu. 43 cade. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Bun, verificăm electronic pentru 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci împotrivă, 17 pentru se respinge, acum 52, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 60 pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. 62 pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. 63 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bine, riprendiamo. Bun, reluăm. A fost o eroare. 73, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Uh, 9 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nouăzeci și trei voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 96 pentru împotrivă, nu am fost clar. Vot electronic pentru 96 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge cu diferență de două voturi, 22 la 20. Bun. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul al 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că se respinge, dar nu a fost foarte clar. S-a deschis votul electronic pentru 101. S-a închis votul.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 138 138 nu-l găseam. Cine este pentru? Împotrivă. siner se respinge. Compromisul 18 pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, nu, cade. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, doriți să verificăm? Nu. 155 pentru. Bun, deschidem votul electronic pentru 154. S-a închis votul electronic. 23 împotrivă, 21 se respinge, 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri nu a fost clar. 162 s-a deschis votul. Pentru 162. S-a închis votul. 23 împotrivă, 21 pentru se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se pare că s-a respins. 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 176 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că s-a respins. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13, două părți, prima parte. Bun, doriți un verificare electronică pentru 182. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 împotrivă se respinge. Compromisul 13, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 191 și 192 identice pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 194. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, 201, 202 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 205-206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Domnul Lozin dorește să intervină înainte de votul final. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult că mi s-a dat cuvântul. Vreau doar să atrag atenția asupra faptului că pentru grupul nostru au existat atâtea disensiuni uh, încât vom uh, înainta un raport minoritar. Mulțumesc. Bun. Luăm notă de declarația dumneavoastră, votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, chiar dacă doi colegi încă nu au votat. Bun. 40 pentru, 6 împotrivă se adoptă. Felicitări raportorului. Onorevole Lisec, prego. Domnule Lisec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să mulțumesc tuturor uh, membrilor subcomitetului SEDE și a Comisiei uh, AFET și să mulțumesc în special uh, raportorilor din umbră pentru activitatea depusă pe marginea acestui raport. Mulțumesc! Așteptăm acum două minute până la venirea ministrului de externe uh, polonez, uh, care este pe cale să ajungă. Dear colleague, please sit down. Dragi colegi, v-aș ruga să luați loc. Încă o dată v-aș ruga să luați loc. Începem. Aș dori să-i urez bun venit ministrului Radoslav Sikorski, care se află cu noi pentru prima dată la Comisia AFET. Domnule ministru, ați venit în rândul nostru pentru a ne vorbi, cred, despre politica de extindere și despre prioritățile președinției poloneze, printre care știm că se numără și unul pe care am discutat-o de curând și anume crearea unui fond european pentru democrație. Cred că din însărcinarea înaltei reprezentante ne puteți comunica și ce s-a discutat uh, la Consiliul pentru Afaceri Externe din 14 noiembrie în ceea ce privește Afganistanul, politica de vecinătate, Hornul Africii și Iranul. Știu că aveți o agendă foarte plină și de aceea vreau să las mai mult uh, spațiu pentru dezbatere. V-aș ruga însă și pe dumneavoastră să încercați să vă limitați la 15 minute pentru a putea avea timp și pentru întrebări. Mulțumesc! Domnule președinte, stimați uh, deputați, m-am bucurat să vă pot întâlni în luna februarie și sunt uh, încântat să am ocazia să vă reîntâlnesc acum la o lună înainte de finele președinției poloneze. Știți că ne aflăm la o răscruce destul de dificilă în istoria europeană. Însă soluția, în opinia noastră, reprezintă mai multă Europa. Credem că am reușit să contribuim deja în acest sens, spre exemplu, prin uh, Uh, finalizarea negocierilor cu privire la pachetul de șase măsuri. În, la Consiliul Europene din octombrie și la summitul uh, zonei euro am făcut pași importanți uh, în ceea ce privește consolidarea capacității facilității europene pentru finanțare și făcând astfel pași spre atingerea unei Europe mai competitive și mai puternice. Desigur că o componentă acesteia este consolidarea zonei euro. Însă cealaltă componentă, în opinia noastră, este extinderea comunității noastre, o, o politică de vecinătate mai ambițioasă, precum și crearea acestui fond pentru democrație și, nu în ultimul rând, comunitatea energetică și mă voi referi punctual și la acestea. Unii au vorbit în ultimele săptămâni despre extinderea Uniunii Europene ca sursă a problemelor noastre actuale și trebuie să vă spun foarte deschis că nu sunt deloc de acord cu această analiză primirea unui număr de 12 membri noi din 2004, cred, a contribuit la bunăstarea și prosperitatea din vechile state membre, precum și în noile state membre. Conform calculelor noastre, volumul uh, comercial uh, între statele vestice vechi și noile state membre a crescut cu tre- de trei ori și a contribuit cu cel puțin 0,5% uh, creștere PIB în vechile state membre. Sigur că se poate argumenta și invers, în sensul că uh, creșterea pieței pentru uh, Europa de Est a mânat oarecum uh, ziua Z în ceea ce privește uh, statul uh, social și factura care ni se prezintă. Parlamentul a prioritizat agenda de extindere. Președinția poloneză dorește să lucreze în continuare pe marginea acordului de asociere cu Balcanii de Vest și pentru aderarea Croației, care va stabili un exemplu pentru această zonă, plecând de la premisa că <clears throat> îndeplinesc condițiile cerute. În ultima conferință interguvernamentală în octombrie am încheiat două capitole cu Islanda și dorim să continuăm progresele și aici. Ne-am angajat să continuăm și negocierile cu Turcia. Știți, însă că Ankara trebuie să îndeplinească criteriile definite de Uniunea Europeană. Pentru cei care nu pot să se alăture Uniunii Europene, avem promisiunea politicii de vecinătate, inclusiv parteneriatul estic. Suntem uh, mulțumiți cu rezultatele summitului de la Varșovia, care a confirmat obiectivele noastre și a dat un avânt uh, nou uh, negocierilor de asociere și eforturilor de a liberaliza regimul vizelor. În octombrie, i-ați spus uh, ministrului Gruscenco opinia dumneavoastră cu privire la evoluțiile din Ucraina. Sperăm că sentința aplicată Iuliei uh, Timoșenko nu va duce la o deteriorare a democrației în acea țară. Semnarea acordului de asociere cred că este un element mult prea prețios pentru a ne putea lipsi de el și credem că ne va da instrumentul necesar pentru a putea face presiune asupra autorităților ucrainiene negocierile cu Georgia și Moldovia în ceea ce privește o zonă cuprinzătoare uh, de cooperare. <clears throat> În ceea ce privește planul de acțiune cu privire la vize, um, aici trebuie să uh, salutăm progresele efectuate și trebuie de asemenea ca în uh, ceea ce privește uh, statul de drept, uh, să încurajăm progresele efectuate și recent stabilita Academie de la Varșovia și va aduce contribuție în acest sens. În ceea ce privește Georgia, președintele Lukashenko ne-a promis alegeri democratice, însă Știm că, din păcate, uh, propastia între societatea civilă uh, și politică s-a dincit, însă sperăm că vocea societății civile uh, nu va pieri. Ne vom menține sancțiunile pe de o parte, însă vom avea și instrumente la dispoziție pentru a încuraja o schimbare acolo. De aceea considerăm că pentru viitor ar trebui să punem la dispoziție un pachet de asistență pentru viitorul democratic bielorus, care ar putea fi activat uh, de îndată ce uh, prizonierii vor fi eliberați și uh, Belarus se va afla pe calea democrației. Acesta ar trebui să fie un program bine calibrat pentru reforme și un pachet de asistență tehnică care să susțină democratizarea în uh, Belarus și să uh, consolideze societatea civilă. Consider că și dumneavoastră aveți uh, un rol important de jucat în elaborarea unei astfel de oferte. În același timp, dorim să Susținem Rusia în procesul de europenizare și în aprofundarea legăturilor sale cu Uniunea Europeană, dacă se va dori. Am Uh, transmis o scrisoare uh, polono-germană în alte reprezentante, aceasta fiind uh, modalitatea noastră de a susține demersurile doamnei Ashton. Această inițiativă germano-poloneză a fost discutată la ultimul Consiliu pentru Afaceri Externe. Noi considerăm că ar fi o bună oportunitate oportunitate de a face demersul în acest sens. Aderarea Rusiei la uh, OMC ar fi un progres important. Credem că uh, acordul de la Kaliningrad va aduce beneficii atât uh, Uniunii Europene cât și Rusiei în ceea ce privește stimularea comerțului transfrontalier va fi și un bun test pentru uh, relațiile dintre UE și Rusia. De aceea Polonia a propus uh, o, o amendare a regulamentului 91 pe 2006 în ceea ce privește traficul de frontieră. Considerăm că Oblastul Kaliningrad este o excepție. Sperăm că uh, votul din Parlamentul European și din Consiliu va finaliza negocierile pe marginea acestui act juridic și sperăm că acest lucru se va întâmpla până la finele președinției poloneze și că vom putea semna acordul cu Rusia în ceea ce privește uh, traficul de frontieră în luna viitoare. Susținând uh, schimbările din Europa de Est, desigur nu uităm despre evenimentele importante din nordul Africii, în special uh, cele întâmplate în piața Tahrir. Democrația poate aduce prosperitate și printr-o politică de vecinătate europeană reformată, Uniunea Europeană ci a dus contribuția. Credem că putem fi mai eficienți odată ce vom uh, fi creat acest Fond European pentru Democrație. Această unealtă flexibilă ne va permite uh, să îi susținem rapid pe cei care se află în fruntea <clears throat> luptei pentru schimbări democratice. În <clears throat> în relația noastră cu doamna Ashton am propus modul de operare și am uh, propus ca acest fond pentru democrație să fie uh, creat sub forma unui fond internațional uh, creat de statele europene și de instituțiile europene care să fie uh, finalizat printr-o declarație semnată de statele membre și de instituțiile europene și sperăm că viitorul Consiliul European își uh, va da avizul pentru acest demers. Și salut în special contribuția Parlamentului uh, în ceea ce privește dezbaterile cu privire la crearea acestui fond. Și nu în ultimul rând, Polonia a contribuit și la dimensiunea externă a politicii energetice. Apreciem și vocea puternică a Parlamentului în acest sens. Comunitatea energetică ar trebui adâncită și consolidată ca baza a relațiilor noastre cu vecinii noștri viitoarea aderare a Turciei și în special a Georgiei și Azerbaijanului la această comunitate energetică își va duce o contribuție la securitatea energetică. Diversificarea surselor de energie și a rutelor de transport către Europa constituie o componentă importantă în construirea coridorului de sud. Așa cum am subliniat în ultima mea conversație cu dumneavoastră, cred că ar trebui să explorăm și potențialul gazelor de șist Uh, bineînțeles, cu respectul cuvenit pentru mediu. Extracția gazelor de șist ar contribui la acoperirea necesarului de energie, la uh, <clears throat> adaptarea la schimbările climatice și la diversificarea surselor. Uh, demers uh, susținut și de Parlamentul European. Atât uh, în ceea ce privește comunicările mele de astăzi, Uh, și mă bazez pe uh, cooperarea dumneavoastră și pe viitor până la finele președinției poloneze. Thank you. Grazie, signor Ministro. Iniziamo il dibattito. Mm, sono... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vom trece imediat la sesiunea de uh, întrebări și răspunsuri. Foarte multă lume dorește să intervină pentru ca uh, toată lumea să aibă ocazia de a uh, lua cuvântul, vom uh, limita timpul de vorbire. Doamna Sala Franca, coordonator din partea, domnul Sala Franca, coordonator din partea PPE, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine ați venit, uh, domnule ministru. În numele PPE doresc să vă spun bun venit la reuniunea noastră. Alături de aceste mulțumiri, doresc să vă adresez și câteva întrebări. În urmă cu câteva luni, la începutul președinției poloneze, ați făcut câteva declarații în legătură cu Polonia și Spania. Câteva declarații oarecum uh, neobișnuite. Aș dori să ne explicați poziția dumneavoastră în legătură cu uh, sancțiunile speciale privitoare la situația din Belarus. Doresc de asemenea să vă întreb în legătură cu termenele limită de retragere din Afganistan. Am înțeles că contemplați o retragere în 2014. Uh, doriți să păstrați această dată sau uh, doriți să amânați termenul? Înainte de a fi ministru uh, al afacerilor externe, ați fost ministru al apărării și ați vorbit foarte mult despre probleme legate de securitate și apărare. Uh, Ne-ați putea spune câte ceva despre speranțele și planurile dumneavoastră de viitor în noul guvern și uh, ne puteți uh, spune um, câte ceva despre situația actuală. Astăzi are loc uh, adunarea Eurolat, avem, uh, vor fi prezenți la reuniune peste 150 uh, de uh, membri ai Parlamentului nostru și doamna Ashton va fi prezentă și ar fi păcat să nu avem niciun reprezentant al Consiliului de față. Ar fi grozav dacă dumneavoastră sau un coleg de-al dumneavoastră ni s-ar putea alătura la adunarea Eurolat. Vreau să vă felicit pentru președinția poloneză și vreau să vă mulțumesc pentru progresele pe care le-ați făcut în procesul de negociere. Mulțumesc, domnule Franca Domnul Vigenin, coordonator din partea grupului socialist. Aveți două cuvinte, două minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule, prim, domnule ministru. Dar să vă mulțumesc pentru uh, prezență. Toată lumea vorbește despre dificultățile cu care se confruntă Uniunea Europeană, iar dumneavoastră vorbiți în aceste vremuri grele de uh, necesitatea de a avea mai multă Europa și o mai amplă integrare europeană pentru a depăși criza. De asemenea, doriți uh, să încurajați și țările care nu sunt membre uh, ale Uniunii Europene să facă parte din politicile noastre de vecinătate. Prima mea întrebare. Ne preocupă anumite mesaje din partea Consiliului, care uh, sugerează că entuziasmul în privința extinderii um, descrește. Aș vrea să vă întreb care este, în general, um, curentul de opinie în Consiliu în um, privința extinderii. Și de asemenea aș vrea să-mi spuneți uh, ce părere aveți despre Serbia și uh, Muntenegru. În legătură cu Egiptul, aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană intenționează să ia vreo inițiativă, vreo măsură în legătură cu ultimele evoluții din Egipt și credeți că puteți uh, contribui la restaurarea ordinii și la continuarea reformelor democratice în Egipt, în special în privința alegerilor care trebuie să se desfășoare în această săptămână. Și o ultimă observație legată de observația dumneavoastră legată de gazele de șist. Vă dați seama că uh, grupul socialist uh, nu este deloc entuziasmat de această utilizare a gazelor, gazelor de uh, șist. Uh, această discuție uh, se va purta în continuare în cadrul Parlamentului European uh, și a celorlalte instituții, noi considerăm că utilizarea gazelor de șist reprezintă un pericol pentru mediu. Mulțumesc, domnule Vigenin. Domnul Daf are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, domnule ministru. Ați fost uh, principalul se, principalul reprezentant din, uh, principalul semnatar al unei scrisori de, semnată de cinci persoane um, că adresată doamnei Ashton, prin care o îndemnați să facă progrese mai importante în implementarea anumitor prevederi ale tratatului de la Lisabona. Aș vrea să știu care a fost răspunsul pe care l-ați primit de la doamna Ashton. Uh, Și asta să știu dacă corespondența în legătură cu acest subiect continuă. Pentru că subiectul ne interesează și pe noi. Se pare că am început uh, încă o dată să discutăm uh, despre schimbări aduse tratatului. Uh, este acceptabil să purtăm astfel de discuții, se pare. Ce părere aveți despre aranjamentele generale de la Lisabona în legătură cu uh, PESA? Și credeți că într-o negociere a tratatului, printr-o negociere a tratatului am putea Am putea să-i punem la dispoziție doamnei Ashton mai multe persoane, ajutoare uh, la nivel politic? Mulțumesc. Domnul Atkins are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ați vorbit despre uh, Orientul Mijlociu. Dar, în afară de Egipt, uh, Orientul Mijlociu înseamnă și uh, Israel, Palestina. Noi avem relații strânse cu uh, Palestina. Am vrea să uh, facem uh, apel la guvernul israelian pentru a înțelege problemele pe care le creează blocada impusă fâșiei Gaza. Simplul fapt că Uniunea Europeană este plătitor, dar nu și o parte uh, a jocului atunci când uh, e vorba de evenimentele importante care au loc uh, în, acest, în această zonă. Aș vrea să îmi spuneți pe opinia dumneavoastră în legătură cu dorința Palestinii de a deveni stat independent fie să ne spuneți care este situația la negocierile um, UNESCO. A doua întrebare. Aș vrea să-mi spuneți dacă Polonia mai dorește în continuare să se alăture zonei euro. Mulțumesc, domnule Atkins. Domnul Schulz are cuvântul două minute. Uh, herzlich willkommen, Herr Außenminister. Bun venit, domnule ministru de externe, și în numele grupului verzilor din uh, Comisia AFET și vă mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați uh, demonstrat în politica externă europeană. Ați menționat scrisoarea polono-germană și în care era vorba despre parteneriatul estic care trebuie să fie legat de parteneriatul strategic pentru Rusia și care ar putea să creeze o nouă dimensiune răsăriteană a politicii europene. Ce înțelegeți prin asta? Trebuie să ținem seama de faptul că Rusia a refuzat să se implice în parteneriatul estic și își dorește un rol uh, special ca un fel de uh, mare putere. În al doilea rând, cum apreciați situația actuală din Ucraina, ce șansă acordați dumneavoastră încheierii, ratificării acordului de asociere, atâta timp cât există dubii serioase legate de existența statului de drept în Ucraina? Ce întreprindeți concret pentru a încerca să determinați punerea în libertate a Iuliei Timoșenko? Mulțumesc, domnule Schulz. Iar Acum, coordonatorul grupului GUE și vicepreședinte al AFET, domnul Mayer. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Ce pot să spun, se pare că în prezentarea dumneavoastră uh, criza gravă um, care amenință proiectul european uh, nu a fost uh, luată în vedere corespunzător situația economică serioasă. Politica de vecinătate a fost folosită și ca instrument pentru coeziunea socială și este ca atare și un proiect financiar care să permită ca noile state membre să recupereze în cadrul politicii de coeziune socială. Dar mie mi-e teamă că uh, acest obiectiv nu mai poate fi atins. Am ajuns uh, într-o Europa cu două viteze. Dacă piața nu va fi reglementată, nu va fi coordonată pe plan comunitar, atunci criza se va adânci. Eu cred că instrumentul de vecinătate ar trebui să se transforme din nou într-un instrument de adevărată coeziune pentru a nu accepta o Europa cu două viteze care va aduce cu sine și mari inegalități. Eu cred că politica de vecinătate trebuie să aibă și pretenții mai riguroase în ce privește drepturile omului în cadrul acordurilor de asociere. În uh, Tahrir au existat 34 de uh, morți în uh, ultima săptămână. Și, din păcate, politica uh, și regimul militar nu uh, sunt uh, nu este dispus să cedeze de dorit este ca uh, junta militară să nu rămână uh, la putere nelimitată în legătură cu problematica Kosovo. Cum vedeți dumneavoastră raportul lui Dirk Marti, care uh, face trimitere și la auto uh, asumatul <laughs> ministru ministru, prim-ministru. În legătură cu Ciprul, cred că de asemenea trebuie să um, avem solicitări mai serioase față de Turcia pentru a înceta politica de colonizare în partea de nota Ciprului. Mulțumesc! În felul acesta încheiem um, prima uh, rundă prin intervenția care urmează. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Um, colegul Sala Franca deja a făcut trimitere la ambițiile pe care președinția poloneză le-a prezentat în acest Parlament, politica de securitate pe plan operațional și pe plan uh, capacitar um, și în colaborare cu Spania și Italia. Știm că a avut loc o reuniune pe 14 noiembrie a ministrilor de externe, dar care s-a împotmolit. A existat un uh, blocaj ideologic, aș spune, în cadrul celor 27 de state. Și mi-e teamă că proiectele ambițioase uh, nu vor reuși să se concretizeze. Care ar putea să fie totuși un proiect realist pentru ca lucrurile să poată să avanseze. Noi vedem uh, și care au fost urmările crizei libiene. Ehm, în ciuda obstacolelor ideologice, eh, totuși noi am reușit să acționăm. Mulțumesc domnului Danjan și îi dau acum cuvântul domnului ministru pentru 10 minute pentru ca eh, să putem să ne administrăm timpul corespunzător. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru întrebările adresate. Sper că um, înțelegeți uh, dificultatea situației în care mă aflu, pentru că nu sunt înaltul reprezentant prin uh, tratatul de la uh, Lisabona. Noi deținem pentru o perioadă de timp președinția și uh, ca atare, ă, în calitate de stat deținător al președinției, voi putea răspunde parțial la întrebări și parțial și ca ministrul de externe al Poloniei la întrebările care au fost adresate. Cred că domnul Danjan i-a răspuns deja domnului Daf. în legătură cu problemele de apărare. Da, Polonia a dorit să uh, acționeze mai repede, să ajungă mai departe, dar trebuie să acționăm pe plan comunitar. Uh, sigur că trebuie să uh, exploatăm la maximum inițiativele lansate de Polonia într-un context al crizei economice în care și bugetele de apărare au avut de suferit. Iar Agenția Europeană de apărare a identificat 15 domenii în care am putea să acționăm mai eficient. Bun, să luăm întrebările de la sfârșit spre început. Sigur că trebuie să încercăm soluții care să fie acceptabile în Europa, în care 27 de state sunt membre și să încercăm să uh, strângem legăturile cu instituțiile noastre. Noi ne vedem ca un fel de gardian al tratatelor și, sigur, aș vrea să uh, pot spune că uh, nu trebuie să ne supunem uh, unei dictaturi a piețelor financiare. Bun, știți, și Clinton a spus, aș vrea să fiu piața de bonduri, pentru că în felul acesta aș putea să conduc lumea. Mi-e teamă că suntem obligați să împrumutăm bani și ca atare toți devenim într-un fel dependenți, pentru că uh, până la urmă situația de pe piață uh, reflectă sau determină credibilitatea noastră. În Polonia am luat măsuri preventive uh, deci nu există în clipa de față uh, riscuri, vreun pericol pentru uh, moneda poloneză. Și uh, am reușit să ne dezvoltăm economic, totuși, guvernul nostru nou a propus măsuri severe care să întărească situația noastră financiară vom crește vârsta de pensionare până la 67 de ani. Asta înseamnă pentru femei o creștere cu 7 ani. De asemenea, încercăm să îndeplinim criteriile pentru intrarea în zona euro, inclusiv în colaborare cu Parlamentul. Vom încerca în felul acesta să avem un control foarte sever uh, asupra finanțelor noastre și da, dorim să intrăm în zona euro. Dar vom face acest lucru în momentul în care uh, timpul va fi propice. As regard, Mr. Schulz, as regard... Domnule Schulz, în ce privește relația cu Rusia? Cred că ea trebuie să se așeze pe o bază legală fermă. Sperăm că și Comisia va accelera negocierile cu, în ce privește acordul de parteneriat și cooperare cu Rusia, pentru care deține un mandat unanim. Noi am discutat acest lucru la ultimul Consiliu al Ministrilor de Externe și um, um, în clipa de față uh, Rusia care uh, va adera la Organizația uh, Mondială a Comerțului. Cred că documentul colaborării noastre va putea să fie ratificat. Știm exact acum ce trebuie să așteptăm unii de la alții. În ce privește Ucraina, credem că acordul de asociere va transforma Ucraina. Ucraina va trebui să adopte 60% din achiul comunitar pe care să-l transfere, transfer, transfere în legislație națională. Și eu personal cred în integritatea procesului de negociere. Dacă vom negocia despre autovehicule, despre camioane, despre uh, denumirea uh, de origine a produselor, atunci uh, vom ști ști și vom putea analiza foarte atent um, cum acționează și cum respectă Ucraina principiile care au fost stabilite în acordul de negociere inclusiv în ce privește aspectele de democrație și uh, legate de statul de drept. Dar noi trebuie să uh, inițiem Ucraina, să ajutăm Ucraina să atingă aceste standarde. Deci trebuie să uh, dispunem de un set de instrumente prin intermediul cărora să acționăm și uh, acest lucru va fi posibil prin acordul de asociere și suntem convinși că autoritățile ucrainene vor face tot Uh, ce este necesar pentru ca uh, acest lucru din punct de vedere politic să devină posibil. Bineînțeles că uh, este nevoie de demersuri diplomatice intense și eu personal m-am deplasat în Ucraina. Domnul Atkins m-a întrebat um, despre presiunea care eventual poate fi exercitată asupra Israelului. Dar eu cred că trebuie să adresați doamnei Ashton această întrebare. Polonia a recunoscut Palestina în 1998 la UNESCO. Am votat în spiritul a ceea ce uh, ne-a sugerat Cathy Ashton, deci ne-am abținut. Cred că domnului Daf i-am răspuns implicit. Iar în ce privește reprezentanții politici, eu știu uh, care sunt discuțiile care se poartă aici. Ce pot să spun este că personal susțin propunerea dumneavoastră să existe o listă uh, europeană pentru viitoarele alegeri pentru Parlamentul European și uh, să sperăm ca uh, această listă să se bucure și de susținerea alegătorilor. Domnul Vigenin uh, mi-a adresat o întrebare legată de proiectele de extindere. Da, Serbia în clipa de față poartă discuții cu Kosovo și eu cred că în felul acesta uh, putem să avem în vedere această zonă ca o zonă candidată în săptămânile următoare. Iar în ce privește Muntenegrul, Polonia susține uh, necesitatea de a completa ceea ce ne-am propus să facem și să integrăm Balcanii Occidentali. Egiptul. Cred că Egiptul este ilustrația perfectă pentru uh, necesitatea noastră de uh, a determina această regiune să se democratizeze. Instituțiile lucrează destul de lent, procedurile sunt extrem de complicate. Uh, este nevoie de multe ori de ani de zile până când mentalitățile se schimbă. Tocmai de aceea este nevoie de instituții autonome care să poată să intervină cât mai rapid și ele pot interveni și din partea și prin uh, ONG-uri care însă nu sunt acceptate, tolerate în state nedemocratice. Deci noi uh, vom putea doar să uh, acționăm prin ONG-uri care sunt înregistrate oficial. Din păcate însă în felul acesta dictatura decide uh, pe cine Uniunea Europeană poate să susțină și pe cine nu. Tocmai de aceea noi acționăm pentru înființarea unor instituții autonome și sper să ne putem bucura de sprijinul dumneavoastră pentru a crea aceste instrumente țin uh, seama de faptul că grupul S și D nu este entuziasmat de ideea exploatării gazelor din șisturi. Da, sigur, de fapt, uh, orice tip de extracție creează probleme pentru mediul înconjurător. Din acest punct de vedere, tehnologiile trebuie să se modernizeze, dar trebuie să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă Polonia, în clipa de față, care are 96% uh, producție de electricitate pe bază de cărbune, dacă trecerea ar fi de la cărbune la gaz, ar fi, de fapt, o evoluție mai degrabă în favoarea climei și mediului înconjurător. Dumneavoastră știți care este uh, problematica legată de utilizarea echilibrată a resurselor de energie și cred că din acest punct de vedere putem fi și favorabili utilizării gazului din șisturi și oricum exploatarea gazului din șisturi este deja un fenomen global care ia amploare. Important este dacă Europa va avea din acest punct de vedere un rol de pionierat, se va folosi de această sursă sau nu. În ce privește Afganistanul, nu pot vorbi decât în calitatea mea de fost ministru al apărării al Poloniei și actual ministru de externe, am fost aliați ai NATO și în 2014 ne vom retrage. Eu cred că, de fapt, Uniunea Europeană își va reduce angajamentul militar în uh, favoarea unui angajament în dezvoltarea acestei regiuni. Nu vrem să repetăm uh, greșelile făcute anterior când uh, uh, regiunile în care s-a aflat o asemenea uh, prezență uh, militară au fost lăsate după aceea să se descurce uh, singure. Deci, uh, a avut loc o reuniune la Istanbul pe problema Afganistanului și trebuie să ne gândim la un mandat pe termen lung în cadrul unui acord cu Afganistanul și sper că se va ajunge la el și sperăm că la Bonn pe 5 decembrie va fi anunțat un asemenea acord. Da, uh, mi-a expirat timpul. Aș vrea să-i mai spun domnului Salafranca Polonia are o relație excelentă cu Spania și o vom continua, indiferent cine se află la putere în Spania. Mulțumesc, domnule ministru, și trecem acum la cea de-a doua rundă. De data aceasta reducem timpul de intervenție la un minut și jumătate pentru a putea da ocazie tuturor celor care au dorit să intervină. Dar eh, președintele delegației pentru relațiile Europei cu uh, Europa de Sud. Domnul Cucan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru, în Comisia AFET. Câteva observații cu privire la procesul de extindere. Știm cu toții că Polonia este un susținător a procesului de extindere și intervenția dumneavoastră a confirmat acest lucru. Sunt complet de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că sunteți uh, complet împotriva ideii uh, cum că extinderea ar fi uh, sursa problemelor cu care ne confruntăm în uh, mod actual, pentru că datele statistice spun contrariu. 2011 este anul în care putem face progrese în procesul de extindere. În curând vom invita Croația. Cred că și Polonia își poate uh, asuma anumite merite în acest proces. Însă sunt mai multe uh, state în acea zonă, Muntenegru și Serbia. În această privință ați uh, dat deja un răspuns, însă cred că progresele concrete și reușitele acestor uh, țări ar trebui evaluate în mod corect și în acest sens aștept cu interes concluziile Consiliului. În ceea ce privește Macedonia, cred că s-a așteptat mult prea mult pentru demararea negocierilor de aderare și apoi mai sunt Albania, Bosnia, Herțegovina și Kosovo și consider că aceste state ar trebui măcar încurajate să-și asume calea europeană. Domnule ministru, în acest sens, întrebarea mea este ce concluzii ale Consiliului ați considera dumneavoastră mulțumitoare pentru viitorul procesului de extindere și încă o observație din partea mea, domnule președinte, Polonia și-a uh, folosit mandatul de președinție pentru a-și uh, populariza uh, țara în lume și s-a simțit acest lucru și ne-a plăcut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cucan. Are acum cuvântul domnul uh, Svoboda, uh, președintele delegației cu Balcanii. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În calitate de raportor pentru Croația, vă pot garanta că votul va fi unul pozitiv. În Comisia AFET a votat uh, cu 60 de voturi pentru aderarea Croației și doar uh, o abținere. Așadar, uh, pe data de 9 poate avea loc semnarea. În calitate de viitor raportor pentru Rusia, aș dori să vă întreb, pe scurt, v-ați putea imagina că după uh, aderarea la OMC și după summit uh, va exista un nou imbold pentru reluarea negocierilor cu privire la acordul de asociere și parteneriat, pentru că cred că s-ar uh, impune o relansare, un nou început cu Rusia în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svoboda. Are acum cuvântul domnul uh, Teno, coordonator al grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnul ministru de externe. Puteți comenta chestiunea extinderii în Balcanii de vest, în special uh, șansele pentru Montenegro, pentru că eu voi fi raportor uh, pentru deschiderea negocierilor în următoarele luni, sper. Și când credeți că Macedonia uh, va putea demara negocierile? Are statul de candidat deja de șapte ani, o situație ridicolă și nu înțeleg de ce nu se poate continua pe calea integrării europene. Înțeleg că uh, vorbiți mai degrabă în numele în nume propriu, în calitate de ministru de externe în ceea ce privește uh, Kosovo. Uh, însă în alte ordine de idei, care considerați că sunt uh, șansele în negocierea chestiunii Ciprului, uh, unde discuțiile au cam uh, stagnat în ultima vreme. În această privință, Turcia nu dă dovadă de încredere prin refuzul de a returna Verovia către Cipru. Are acum cuvântul doamna Bretner uh, pentru grupul versiilor. Mulțumesc că bun venit din partea noastră. Eu aș dori să mă refer la Siria, despre care nu am prea vorbit, însă eu consider că este o situație foarte dificilă acolo și, după cum știți, în Consiliul de Securitate, Rusia este una dintre forțele care blochează și care are o influență mare uh, în acest domeniu. V-ați referit la aderarea la OMC a Rusiei. Nu credeți că ar fi momentul să facem legătura și cu acest subiect și să spunem Rusiei dacă vreți să faceți parte în acest club, ar trebui să vă reconsiderați poziția cu privire la Siria. Eu cred că <clears throat> nu ar trebui poate exersată presiune la modul deschis, însă este inacceptabilă poziția Rusiei în privința Siriei. Așadar, de ce să nu folosim acest prilej? Și o altă întrebare se referă la Bosnia. Ce planificați pentru viitoarea misiune? Pentru că noi avem senzația că este o mare incertitudine în ceea ce privește această misiune și nu prea multă strategie. În ceea ce privește uh, fondurile, în Egipt uh, cheltuim uh, 140 de uh, milioane și în, în Siria și mai puțin uh, sunt în favoarea acestui fond european pentru democrație, însă întrebarea este cum anume se va crea acesta. Mă tem că, că se va crea un fel de fundație Ana Lind care până la urmă nu va avea efecte majore în teren. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul în jumate uh, domnul Arti Giorgio. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. După tratatul de la Lisabona, atribuțiile în materie de politică externă în cadrul Uniunii Europene au fost transferate către înalta reprezentantă, doamna Ashton. Aș vrea să vă întreb care este, până la urmă, puterea, rolul președinției. și în special a președinției Consiliului în domeniul politicii externe. Care sunt legăturile dumneavoastră cu doamna Ashton? Ce fel de relație aveți cu un altă reprezentantă? Și uh, dacă ne puteți da câteva exemple a modului în care funcționează politica externă pe baza acestor noi atribuții. A doua întrebare. Toate capitolele pentru procedura de uh, negociere în vederea aderării uh, Turciei sunt închise pentru moment. Nu există în discuție niciun capitol. Aș vrea să vă întreb uh, dacă doriți să ne spuneți ceva care să ne facă să înțeleagă de ce Uniunea Europeană nu a făcut în cazul Turciei niciun fel de uh, compromis, niciun fel de concesiune față de alte uh, situațiile cu alte state. Domnul Brock uh, are cuvântul un minut și jumătate. Domnule președinte, eu voi fi foarte succint. Sunt uh, perfect de acord cu opinia domnului ministru de externe acum că ar trebui să avem instrumente mai bune la dispoziție pentru susținerea democratizării în țările arabe. Până acum nu am folosit bine acest uh, prilej și atitudinea birocratică a Comisia uh, Comisiei este o catastrofă, dacă mă uit la Belarus sau la uh, țările arabe. Acum uh, se vine cu tot felul de argumente uh, juridice. V-aș susține, însă atunci când spuneți că este nevoie de o soluție comunitară. Și cei care blochează această soluție uh, prin atitudinea lor trebuie depuși depășiți, pentru că dacă Consiliul și Parlamentul cad de acord, vom putea demonstra că fondurile de un miliard de euro în instrumentul financiar pentru drepturile omului și democrație pot fi utilizate mai bine uh, prin intermediul uh, unei fundații decât uh, în momentul de față în administrarea comisiei. Eu cred că Asta ar putea fi o ofertă din partea uh, grupului meu de a purta astfel de discuții la nivelul Consiliului și înțeleg că doamna Brandner a spus uh, cam același lucru. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul domnul Palachis, un minut jumate. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministre, jūs kalbėjote apie... Domnule președinte, domnule ministru, V-ați referit la Belarus și sunt perfect de acord cu dumneavoastră când este vorba de sancțiuni și susținerea societății civile. Cred că tactica aleasă de Uniunea Europeană este corectă. Însă, care este situația liberalizării vizelor pentru Belarus? Știu că s-au făcut anumiti pași concreți, Însă eu cred că liberalizarea vizelor ar îmbunătăți posibilitatea de a comunica cu oamenii din Belarus, însă se pare că suntem blocați aici. Mulțumesc, domnule Palecchis, domnul Preda, un minut și jumătate. Două, două întrebări pentru cele două calități. Ehm, în calitate de președinte curent al Consiliului, aș vrea să vă întreb în legătură cu Islanda. Ehm, există o conferință interguvernamentală programată pe 12 decembrie și aș vrea să știu câte estimați să fie capitolele deschise. Nu care, ci câte. A doua întrebare pentru dumneavoastră în calitate de ministru de externe al Poloniei. Întrebarea vizează Transnistria. În urmă cu câteva luni, mai multe voci susțineau că sunt inevitabile progrese în uh, negocierea acestui dosar. Astăzi avem sentimentul că nu s-a întâmplat uh, mare lucru. Sunteți sau nu optimist în privința uh, dosarului transnistrean cel mai aproape de noi din perspectiva conflictului înghețate? Mersi. Grazie, onorevole Preda. Onorevole... Mulțumesc, domnule Preda. Domnul Lizec, un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu a vorbit nimeni polonă, o voi face eu. Minister, ani koledzy nie będą dacă jeżeli zapytam o Gruzie. Cred că nimeni va fi surprins dacă întrebarea mea se va referi la Georgia. Săptămâna trecută am adoptat un raport, unul convingător, care solicită doamnei Ashton să fie mai ofensivă atunci când este vorba de Georgia. Însă, în mod clar, uh, și Nagorno-Karabakh Uh, este un subiect important, la fel ca și Moldova și Transnistria, pentru a pune capăt acestor conflicte. Americanii cred că anumite probleme europene ar trebui rezolvate în familia europeană. Credeți că există o lumină la capătul acestui uh, tunel? Există posibilitatea de a face progrese și de a dezgheța și rezolva aceste conflicte înghețate? Mulțumesc! Va închide dezbaterea uh, doamna Bosco, Un minut și jumătate, vă rog. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk eh, drie vragen. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trei întrebări din partea mea. În primul rând, vis-a-vis -vis de Afganistan și apoi în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. Cunoașteți uh, faptul că uh, Serviciul European de Acțiune Externă a făcut uh, un, a realizat un film cu privire la situația femeilor din închisorile din Afganistan, care apoi a fost cenzurat de Serviciul de Acțiune Externă însă. Și a doua întrebare vis-a-vis -vis de Turcia. Spuneați că această țară ar trebui mai implicată în politica europeană pentru energie. Sunt perfect de acord, însă întrebarea mea privitoare la energie, dar și uh, cu privire la reforma justiției din Turcia. Aici constatăm uh, că anumite lucruri sunt blocate care ar fi uh, totuși necesare. Și dacă nu se întâmplă ceva pe acest front, nu se poate continua în alte domenii. Nu credeți că ar trebui să se continue uh, cu capitolele și uh, Uniunea Europeană să facă mai multe presiuni. Și o a treia întrebare, cum uh, evoluați situația din Bosnia-Herzegovina? Este important ca și această uh, țară să nu se îndepărteze prea mult de celelalte state din Balcani. Mulțumesc, doamnă Boscort. Îi vom acorda acum uh, cuvântul domnului uh, ministru până la uh, finele reuniunii noastre. Mulțumesc! I'd like to thank Mr. for kind words. Vreau să-i mulțumesc domnului Cucan pentru cuvintele foarte amabile uh, pe care le-a spus în legătură cu președinția poloneză. Uh, noi sperăm ca în următoarea lună să acordăm statul de candidat Serbiei și sperăm de asemenea um, să începem și negocierile cu Muntenegrul. În privința Macedoniei, când va renunța Grecia la uh, dreptul de veto în privința acest, tei uh, în privința Macedoniei, în legătură cu uh, negocierile cu Firomul, cred că îmi supraestimați uh, influența. Pentru că nu știu. Domnului Svoboda, în legătură cu relația cu Rusia, sunt de acord. Ar trebui să ne bazăm uh, negocierile pe PCA2. Vorbim foarte mult despre modernizarea Rusiei, dar astea sunt chestiuni care țin de, poli, de poezie mai degrabă. Despre ce fel de modernizare vorbim? E nevoie de o modernizare a societății, a instituțiilor, a relațiilor dintre guvern și uh, cetățeni. Mulți uh, cetățeni ai Rusiei ar putea interpreta modernizarea în uh, sensul tradițional uh, referitor la tehnologie. Dar această interpretare este una prea îngustă. Noi avem nevoie de o relație matură, condiționată cu Rusia și uh, această relație trebuie să fie bazată pe un uh, sentiment de siguranță, de securitate din punct de vedere militar și energetic al uh, siguranța noastră față de Rusia. După cum știți, vecinii, uh, în special cei mici ai Rusiei, au încă preocupări și îngrijorări justificate istoric în această privință. În scrisoarea pe care am adresat-o doamn, doamnei Cathy Ashton, scrisoarea cu domnul Westervele, am subliniat faptul că relația noastră cu Rusia depinde de um, abținerea Rusiei de la um, luarea de acțiune um, agresivă. Și am vorbit despre um, în special despre rachetele balistice. Uh, În privința Ciprului, uh, nu sunt optimist. Uh, voi spune doar că vom avea un succes doar dacă situația nu se înrăutățește în uh, viitorul apropiat. Domnule că într-adevăr, ne îngrijorează puțin uh, situația uh, legată de președinția cipriotă, care trebuie să fie, de fapt, uh, tratată um, ca orice altă președinție. Și în acest sens, cred că vor exista câteva probleme cu Turcia. în privința Siriei nu știu uh, dacă situația va funcționa, nu știu dacă Rusia este dispusă să facă concesiuni pentru a uh, se alătura OMC-ului. În general e vorba de o sabie cu două tări, tăișuri. Am încercat pe trecut, în trecut să facem uh, astfel de aranjamente și nu am reușit să obținem nimic. Sperăm că Rusia își va schimba poziția, pentru că Liga Arabă și-a schimbat-o și cred că presiunea asupra regimului sirian este din ce în ce mai mare. Ehm, mi-aș dori să pot fi mai optimist, dar nu este posibil, din păcate. În legătură cu Bosnia, pot să vă spun că Polonia face tot ce este ehm, în putință. Avem un contingent militar în Bosnia. Uh, Uh, și uh, jucătorii mai importanți, actorii mai importanți și-au retras uh, trupele de acolo. Avem un contingent poliționesc și avem și o prezență militară în cadrul CAFOR acolo. Deci, cred că Polonia nu spune vorbe goale, a luat și măsuri concrete. Sperăm ca situația din Balcan să fie solidă și stabilă în continuare. Noi vrem să Um, consolidăm uh, statul uh, bosniac. Polonia a susținut uh, Bosnia în loc să um, își depună candidatura pentru Consiliul de Securitate al ONU. Și acest lucru a fost un sacrificiu și un act de prietenie al nostru față de bosniaci. Domnul Hagi Georgiu mi-a adresat o întrebare uh, referitoare la uh, relația dintre președinția rotativă a Consiliului și înalta reprezentantă. Am uh, spus uh, mai devreme că, în opinia mea, am creat un precedent elegându-mă ca reprezentant al înaltei reprezentante în legătură cu Pakistanul și Afganistanul. Eu cred că aceasta este calea de urmat am uh, prezidat de asemenea reuniuni privitoare la cu, reuniuni cu Uzbekistanul și cu alte state. Tratatul uh, a uh, permis președinției să joace un rol influent în alte consilii um, și noi am ales să, fim, să jucăm un rol important în uh, afacerile externe. Uh, putem uh, evalua reformele care s-au făcut până acum și cred că în următoarele zile va exista și o scrisoare din partea unui grup de state în legătură cu acest subiect. În legătură cu Turcia, au fost mai multe întrebări privitoare la acest subiect. Nu am vești nici bune, nici rele. Uh, e nevoie de consens și, din păcate, nu am reușit să ajungem la un consens. Dacă l-am înțeles bine pe domnul Brock, într-adevăr, trebuie să punem la punct modul în care cheltuim fondurile pentru drepturile omului și pentru democratizare. putem uh, încerca să dăm un exemplu bun prin acțiunile noastre. Domnul Palevski a vorbit despre liberalizarea vizelor pentru Belarus. Sunt de acord cu spiritul acestei întrebări și anume că nu ar trebui să pedepsim cetățenii Belarusului pentru uh, comportamentul autorităților de acolo. Dar, bineînțeles, politicile în materie de vize um, reprezintă o uh, parte importantă a activităților unui stat suveran. Deci este imposibil să luăm vreo măsură în acest sens fără acordul autorităților. Și uh, Dovada clară a acestui lucru este uh, că, de exemplu, avem un acord semnat și uh, ratificat în legătură cu uh, micul trafic de frontieră între Polonia și Belarus, un acord conform regulamentelor europene. Acest acord este ratificat de către Polonia și cred că este ratificat chiar și de Belarus, dar președintele Lukashenko a ratificat datul și apoi l-a uitat într-un sertar. Ce rămâne de făcut într-o astfel de situație? Eu personal am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am uh, micșorat mai uh, întâi uh, prețul, după care am eliminat prețul vizelor uh, și solicitării de uh, vize naționale poloneze și cererea a crescut, s-a dublat practic ca urmare a acestor măsuri. Însă, în privința vizelor Schengen, avem nevoie de un dialog cu autoritățile belaruse. Uh, și, uh, din câte am înțeles, propunerile comisiei nu s-au bucurat de un răspuns din partea Belarusului. Deci, chiar și în cazurile în care am încercat să fim constructivi, uh, Belarusul a rămas un uh, partener destul de dificil. În legătură cu Islanda, am deschis cinci capitole și cred că vom reuși să închidem trei dintre aceste capitole aproape imediat. În privința Transnistriei, întrebarea este foarte bună. Acesta este uh, conf- singurul conflict înghețat care um, în cazul căruia se întrevede o luminiță de la capătul uh, tunelului. După cum vă dați seama, Moldova a acționat uh, foarte energetic uh, în uh, implementarea reformelor pro-europene. Cred că Moldova ar trebui să fie răsplătită pentru acest lucru. De asemenea, cred că trebuie să ne păstrăm poziția fermă în privința inițiativei Metzeburg și uh, în privința Transnistriei și de aceea cred că va, vom putea testa în așa, în acest fel, uh, capacitatea și dorința Rusiei de a rezolva această problemă. Și uh, personal cred că trebuie să uh, intensificăm uh, dialog, dialogul strategic Ashton-Lavrov. Uh, avem uh, o deschidere oficială a acestui dialog, uh, ea s-a petrecut, dar trebuie ca discuțiile să și ducă undeva. Uh, deși Transnistria este un teritoriu mic, capacitatea sa negativă de a destabiliza atât Moldova cât și Ucraina este importantă și de aceea avem nevoie de asistență din partea Rusiei și trebuie să continuăm să le spunem autorităților ruse, ucrainene, uh, și uh, autorităților uh, transnistrene că situația uh, actuală nu poate continua. Doresc să vă felicit, domnule Lisec, pentru raportul dumneavoastră. Mi-ar plăcea să fiu optimist în privința acelor conflicte înghețate, dar uh, Cred că veți uh, înțelege uh, când vă spun că uh, cu conducerea actuală a Rusiei și a Georgiei mi-e greu să fiu optimist, pentru că nu e vorba doar de relațiile de la un stat la altul, e vorba de niște animozități personale acolo. Însă noi ar trebui și vom și face tot ce ne stă în putere. Uniunea Europeană are o misiune de monitorizare acolo care este um, condusă de un general polonez. În privința Afganistanului, uh, un stat uh, care uh, mi-e foarte drag, am călătorit acolo mult în ultimii 25 de ani, mi-am și scris prima carte acolo. Vreau să vă spun că în privința acestui stat ne aflăm în fața unei dileme. În timp ce situația femeilor din Afganistan uh, nu se ridică la standardele noastre, nu le respectă, cred că trebuie să uh, recunoașteți că uh, femeile afgane se bucură acum de un status mult mai bun decât în ultimii ani. Avem două abordări filozofice în privința Afganistanului abordări contradictorii. În primul rând, dorim să respectăm opinia minorităților și a poporului afgan. De exemplu, opiniile minorității șiite. Însă, în al doilea rând, dorim uh, să se atingă standardele absolute ale uh, drepturilor omului, în drepturile omului și în materie de uh, tratament al femeilor. Dar ce se întâmplă dacă afganii înșiși și anumite minorități afgane doresc să aibă drepturi și uh, restricțiile, drepturi pe care noi le considerăm uh, neobișnuite. Acest principiu este foarte important. Eu cred că Afganistanul a făcut progrese imense și orice persoană care a vizitat Afganistanul des în ultimii 25 de ani își poate, ca mine, își poate da seama de acest lucru. În um, Afganistan, în urmă cu 20 um, de ani, salariul era la 1300 uh, de euro pe an. Era pe la 1300. Afganistanul era într-o situație um, asemănătoare evului mediu, însă lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci. De asemenea, în ceea ce privește tratamentul um, femeilor, doamna Ashton este foarte activă în acest domeniu. Am văzut-o în acțiune și vă confirm acest lucru. Bine, grație, signor ministru. Mulțumesc, domnule ministru. Această discuție a fost uh, foarte fructuoasă, am avut un schimb de opinii excelent, uh, el abia a început și va continua în următoarele câteva luni. Vă dați seama că suntem uh, foarte interesați în aceste uh, evoluții. Dorim să lucrăm uh, alături de dumneavoastră și să vă susținem pe cât putem în eforturile noastre foarte importante în acest domeniu sensibil. Le amintesc colegilor că la 11 și jumătate um, cu participarea domnului Buzek, președintele Parlamentului, vom avea un eveniment legat de premiul Zaharov cu participarea laureaților premiului Zaharov din anii precedenți și vom discuta probleme legate de drepturile omului în această seară în Palatul uh, Artelor Frumoase va avea loc uh, o festivitate. Următoarea reuniune va avea loc pe 29 noiembrie la uh, ora 14. Mulțumesc!